Reluăm ședința. Doamnelor și domnilor, procesul verbal al ședinței de ieri uh, a fost distribuit. Există obiecții? Nu e cazul. În cazul acesta considerăm că procesul verbal a fost adoptat.